Comisiei despre un regulament care se referă la rolul autorităților vamale în respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Raportorul nostru este Jürgen Kreutzmann și deja a devenit o rutină. Când spun rutină, doresc să se înțeleagă un principiu important. Comisia este invitată să ne prezinte o analiză de impact legată de propunerea legislativă în care ne, ne sunt prezentate alternativele um, examinate de către comisie și am ajuns la concluzia că acest lucru este foarte util, ne ajută foarte mult și ne ajută să îmbunătățim calitatea muncii pe marginea fiecarei propuneri. Și exact acel, acest lucru îl vom face astăzi. Doresc să aduc uh, aminte tuturor că suntem, că întâlnirea noastră este transmisă pe internet și dacă nu mă înșel, uh, cei care ne urmăresc pe internet vor putea să urmărească și uh, imaginile, deci vor putea uh, urmări această prezentare pe internet. Poate aceasta este ocazia bună să vă aduc aminte că avem uh, un newsletter, puteți să vă abonați uh, la acest newsletter. Sunt prezentate aici uh, temele din, uh, fie, de la fiecare întâlnire a noastră și, desigur, toți cei prezenți sau cei care ne urmăresc pe, pe internet pot primi raportul anual pentru anul 2009. Cam atât uh, din punct de vedere al reclamei. Și acum voi invita comisia să înceapă prezentarea. Este vorba de domnul Castrosiniachi. Sper că i-am, v-am pronunțat uh, bine numele și doamna Caroline Edery vor ține această prezentare. Vă dau cuvântul pentru a deschide această prezentare. Apoi urmează domnul Kreutzmann și mai mulți raportori din umbra, doamna Șaldomose, doamna Râlă și eu. Acum dau cuvântul Direcției Generale Taxud pentru a face această prezentare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Protejarea drepturilor de proprietate drepturilor de proprietate intelectuală uh, are un rol important pentru economia Uniunii, în Uniunea Europeană. Acestea nu pot fi uh, protejate dacă nu se respectă prevederile uh, legale. De aceea am făcut această propunere nouă pentru a avea un regulament din acest punct de vedere. Când este, este vorba de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Autoritățile vamale au un rol important, deoarece aici pot fi uh, confiscate drepturi care încalcă aceste drepturi de proprietate intelectuală. Se pot iniția uh, procedurile necesare pentru determinarea uh, încălcării uh, acestui drept. În momentul în care un, un bun care încalcă drepturile de proprietate intelectuală a intra pe teritoriul Uniunii Europene, este foarte greu să îl interceptezi, să-l găsești. Așadar, bunurile suspecte, uh, dacă asemenea bunuri suspecte sunt uh, interceptate de uh, VAMA, lucrurile sunt ușurate. În anul 2010, autoritățile vamale au interceptat aproximativ 8.000 de asemenea transporturi fiind implicate aproximativ un milion de articole. Este o cifră aproape dublă față de cea din 2009. Este vorba de aproximativ 2000 de intervenții zilnice. Și deși uh, datele uh, din diferite rapoarte nu sunt, uh, nu, nu ne putem baza foarte bine pe acestea, este foarte clar că uh, Uh, ne confruntăm cu o problemă uh, în creștere. Este vorba de globalizarea uh, procesului de contrafacere a, bun, a bunurilor. Primul regulament din Uniunea Europeană în acest domeniu datează din anul 1990 și, din 1996 a fost revizuit în, printre altele în anul 2003 propunerea, ă, noi ne gândim să înlocuim legislația existentă cu un nou regulament. Acesta în urma invitației redactate de către Consiliul în 2008 de a revizui legislația existentă și de a propune anumite îmbunătățiri. În ă, planul de acțiune referitor la drepturile de proprietate intelectuală din anul 2009, Consiliul și Comisia au identificat câteva elemente care trebuie revizuite. Este vorba de proceduri simplificate, de tratamentul uh, transporturilor de mici dimensiuni, distrugerea bunurilor, costurile depozitării, uh, colectarea de date statistice și uh, dezvoltarea unui sistem de notificare a celor care dețin drepturile respective. Toate acestea au fost discutate în cadrul unei consultări publice organizate de Comisie în anul 2010 și contribuții la diferiților uh, actori importanți sunt atașate propunerii noastre. În același timp, pe lângă procesul de consultare uh, publică, India și Brazilia au inițiat două dispute împotriva Uniunii Europene la Organizația Mondială a Comerțului, legate de confiscarea unor transporturi de uh, medicamente care tranzitau Uniunea Europeană și care trebuiau să ajungă în unele țări în curs de dezvoltare, inclusiv în Brazilia. Uh, detectarea acestor medicamente s-a făcut în uh, țările de jos și s-a uh, bazat pe baza regulamentului numărul 1383 din 2003 Conform acestui uh, regulament, uh, medicamentele uh, respective erau, urmau, urmau a fi tratate ca și fiind produse în țările de jos. Drept urmare, au fost confiscate aceste transporturi, au fost distruse sau unele dintre ele au fost returnate Indiei și India și Brazilia au ridicat anumite întrebări pe baza acordului uh, TRIPS, deoarece au considerat că s-a mers uh, dincolo de domeniul de aplicare acestui uh, acord. În plus, s-au referit și la prevederile acordului GATT legate de libertatea de tranzit. În anul 2010, Comisia s-a consultat cu India și cu Brazilia și dialogul cu India a permis să ajungem la o înțelegere comună în ceea ce privește uh, principiile de, uh, legate de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană. Comisia s-a angajat să, re, să reflecte aceste uh, principii în propunerea pe care o aveți în față și să revizuiască uh, regulamentul uh, actual uh, de asemenea să emită uh, orientări pentru statele membre până care să fie valabile până când uh, se îndeplinește acest proces de revizuire. În schimb, India, India a fost de acord să renunțe la această dispută până când uh, se adoptă noua propunere uh, legislativă. Toate aceste lucruri sunt trecute în cadrul unui schimb de scrisori între Comisia Europeană și autoritățile competente din India. Principiile fundamentale ale acestei uh, înțel- înțelegeri se uh, referă la faptul că uh, as- tranzitul unor asemenea medicamente generice prin Uniunea Europeană nu uh, înseamnă în mod automat faptul că acestea uh, încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Însă, dacă există dovezi care uh, dau argumente uh, puterni, puternice autorităților vamale să considere că acestea vor ajunge pe piața internă a Uniunii Europene, atunci autoritățile vamale pot considera că aceste medicamente încalcă drepturile legate de brevete din Uniunea Europeană. Pe lângă această dispută, Curtea Europeană de Justiție a trebuit să ia, o, să ia hotărâri în anumite cazuri legate din nou de bunuri uh, care tranzitează Uniunea Europeană. Există cazuri care nu au fost uh, finalizate la uh, Curtea Europeană de, de Justiție. Cu toate acestea, este foarte urgent să clarificăm situația de tranzit legată de drepturile de proprietate intelectuală. Propunerea noastră are trei uh, obiective principale. În primul rând, să întărim uh, capacitatea autorităților vamale să uh, pună în aplicare uh, drepturile de uh, proprietate intelectuală, apoi să creăm un, un obstacol în fața creșterii uh, rapide a traficului de uh, pachete de mici dimensiuni și apoi să clarificăm din punct de vedere juridic care este rolul autorităților vamale în ceea ce privește bunurile aflate în tranzit și astfel să uh, rezolvăm și disputa existentă cu India și Brazilia, fără să anticipăm uh, măsuri viitoare din Uniunea Europeană uh, legate inclusiv de definiția drepturilor de proprietate intelectuală. Propunerea, propunerea noastră face parte dintr-o strategie mai largă reflectată în comunicarea comis Comisiei referitoare la piața unică și drepturile de proprietate intelectuală din 24 mai 2011 și în actul uh, pieței unice. În concluzie, domnule președinte, aș dori să spun că propunerea noastră reflectă prioritatea acordată Comisiei îmbunătățirii situației drepturilor de proprietate intelectuală în Uniunea Europeană. Este parte din prima uh, etapă a unui plan care va fi finalizat până în, la sfârșitul anului 2012. Această propunere este așteptată cu nerăbdare de către actorii uh, din acest domeniu și de către statele membre. Această acțiune reprezintă o prioritate și pentru președinția uh, poloneză și în final, această propunere este crucială pentru a uh, rezolva litigiul care există Uh, în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Comisia speră așadar că Parlamentul European și Consiliul vor adopta această propunere cât mai repede în anul 2012. Vă mulțumesc! I would like... Mulțumesc! Aș vrea acum să vă prezint, după cum a spus și dumneavoastră, domnule președinte, gândirea strategică a Comisiei de pregătire a propunerii și a conținutului evaluării de impact. Mr. Castellanakis said, uh... Cum a spus și colegul meu, ce propune Comisia este să înlocuiască regulamentul actual al Consiliului 1383 din 2003 în ce privește acțiunile vamale împotriva mărfurilor uh, despre care există suspiciuni că încalcă legislația referitoare la drepturile de proprietate intelectuală și acțiuni care să fie întreprinse împotriva unora despre care s-a constatat că încalcă această legislație. Înainte de a începe cu conținutul, vreau să vă prezint contextul. Ce fac vămile în ce privește aplicarea legislației DPI? Mai întâi o evaluare de risc pentru a identifica transporturile suspectate ca potențial încalcă legislația DPI. Apoi verifică mărfurile dacă există încălcări ale DPI, cooperează și cu deținătorii de drepturi care furnizează informații cu privire la potențialele încălcări de P.I. trebuie de asemenea să asigure că interesul tuturor comercianților legitimi sunt avute în vedere, se ține cont de ele. Acțiunea este limitată pentru a identifica și reține acele transporturi. Apoi este rolul și de a facilita distrugerea simplificată a mărfurilor în infracțiune. Acum aș vrea să vă atrag atenția asupra activității organelor vamale. Avem aici cifre de cazuri înregistrate de mărfuri în încălcarea DPI, evoluția lor între anii 2000 și 2010. Și vedeți că ultimele cifre pentru 2010 reprezintă cam 80.000 de cazuri înregistrate pentru un singur an. Vedem o creștere constantă a reținerii de astfel de mărfuri la frontieră. De ce această modificare? După cum s-a precizat deja, Consiliul în rezoluția cu privire la un plan cuprinzător european anticontrafacere și antipiraterie din 2008 a invitat Comisia să revizuiască legislația existentă. Iată de ce am revizuit această legislație, am pregătit o evaluare de impact și o consultare publică. Schimbarea are mai multe motive. Unul dintre motive este că comerțul cu mărfuri care încalcă DPI a evoluat de la adoptarea ultimului regulament. Vedem o creștere a volumelor și o dimensiune globală și industrială de încălcare DPI, producție și comerț cu astfel de bunuri. Vedem și o creștere a gamei de produse unde se încarcă legislația. În trecut uh, avem experiență mai mult la mărfuri de lux, dar acum toate sectoarele de produse sunt supuse și au devenit victima contrafacerii și pirateriei și tot mai mult produse utilizate de consumatori uh, obișnuiți în viața de zi cu zi. Și gama de drepturi care sunt încălcate e în creștere. Vedem de asemenea metode de distribuție care se modifică. În mod tradițional erau transporturi cu avionul și cu embarcațiuni maritime. Acum e vorba de trimiteri poștale cu mărfuri care încalcă legislația de pe ei. Avem statistici din 2010. Mai mult de jumătate dintre cazuri erau la trimiteri poștale. Vreau să precizez că avem aici copii extinse ale ultimului raport anual de activități vamale de combatere a încălcării DPI pentru 2010, un raport emis în iulie de comisie. Alte modificări care sunt justificate de nevoia de clarificare juridică a procedurilor pentru a asigura un nivel uh, puternic de protecție DPI și în același timp să nu împiedicăm comerțul legitim și să respectăm drepturile procedurale legitime. Acum, pentru valoarea de impact. Punctul de pornire este că am început cu o revizuire extinsă a bibliografiei privind contrafacerea, cum arată, care e dimensiunea, impactul potențial asupra economiei și pieții. Trebuie să recunosc că sunt multe rapoarte și studii, dar puține date fiabile, în sensul că această bibliografie sau metodologiile utilizate sunt diferite, nu sunt comparabile. E foarte greu să avem o imagine clară a activităților care până la urmă sunt ilicite. Am examinat toate aceste studii și unul dintre cele mai cunoscute este studiul OCD din 2007, revizuit în 2009, privind contrafacerea în comerțul internațional și OCDE recunoaște dificultatea de a găsi date fiabile. Dar sperăm că Observatorul European privind contrafacerea și pirateria se va ocupa acum de această chestiune și a lansat o activitate pentru a încerca să elaboreze o metodologie de evaluare a dimensiunii și uh, naturii contrafacerii în economie. În ciuda dificultății legate de date, de caracterul lor, am constatat trei tendințe în acest domeniu. După cum am spus mai înainte, o creștere a comerțului cu mărfuri care sunt uh, infracționale, companiile consacră mulți uh, bani uh, combaterii contrafacerii și încălcării DPI, cu mărfurile suspectate, gama de produse în creștere, iar a treia tendință, după cum am spus, noul vector de distribuție prin internet, care e o provocare majoră pentru organele vamale. Din aceste trei tendințe vedem că situația se va înrăutăți dacă nu se întreprinde acțiuni de remediere, inclusiv la frontiere. Există și constrângeri care limitează, de fapt, posibilitățile la aceste revizuire. Prima constrângere este aceea că avem deja o legislație existentă din 1986 și sistemul în vigoare uneori funcționează foarte bine. Deci ajustările sunt limitate. Altă constrângere, obligațiile internaționale care ne revin, după cum știți, măsurile la frontieră privind DPI sunt reglementate în acordul TRIPS, acordul privind proprietatea intelectuală, Trebuie să ținem cont și de politica europeană privind protecția DPI și facilitarea comerțului. Cum a spus colegul, am efectuat o consultare cu publicul anul trecut în care am adresat șase întrebări pentru a strânge părerile factorilor de interes, ce se face sau ar trebui să facă pentru a întări apărarea DPI la frontieră, dar uh, protejând comerțul legitim. Mai întâi, în ce situație trebuie să acționeze organele vamale pentru a apăra DPI. Se include problematica tranzitului. O altă întrebare, dacă sfera de aplicare a regulamentului, numărul și tipul de drepturi acoperite sunt suficiente sau trebuie să extindem sau din potrivă să reducem sfera de aplicare a regulamentului. Am întrebat pe factorii dintre ei dacă trebuie să menținem derogările existente care se referă la comerțul paralel și alocațiile pentru sau ce e permis pentru călători, de asemenea procedura simplificată, ce se întâmplă cu micile transporturi și apoi chestiunea costurilor. Am primit 89 de răspunsuri de la o gamă diversă de factori de interes, titulari de drepturi, transportatori, companii de expediție, din domeniul universitar, ONG-uri și dintr-o listă de acțiuni care a trebuit să fie revizuită de comisie, am reușit să rezumăm în trei probleme majore care trebuie tratate în valoarea de impact. Prima problemă, că unele DPI nu sunt uh, aplicate de vamă la frontieră. Aici pot să mă refer la topografia semiconductorilor, drepturi ale utilităților, nume comerciale, denumiri comerciale și unele încălcări de drepturi DPI acoperite de regulament sunt excluse, după cum am menționat. Comerțul paralel ilicit nu e ceva de care se ocupe mama în prezent. Și toate aceste drepturi și încălcări diferite au fost menționate de contribuțiile respondenților. Concluzia sau contribuția mai degrabă a companiilor a arătat că au cheltuieli mari pentru a executa aceste drepturi, odată ce mărfurile sunt plasate pe piața unică și că ar fi mai eficient și ar reduce povara pentru firme dacă vămile ar putea acționa în ce privește aceste drepturi la frontieră. Pentru a soluționa problema am preconizat trei opțiuni în evaluarea de impact. Prima opțiune, să nu facem nimic atunci situația rămâne neschimbată și vom avea aceste costuri mari pentru companii și nivelul de aplicare în UE nu s-ar îmbunătăți. Ne-am uitat și la măsuri nelegislative, dar aici nu putem uh, schimba sfera regulamentului cu măsuri uh, fără caracter legislativ. A treia opțiune era să propunem măsuri legislative, adică de adaptare a sferei de aplicare a regulamentului. Și aici preconizăm două subopțiuni. Una, să extindem sfera de aplicare la toate încălcările de drepturi DPI care sunt deja acoperite de regulament, ca exemplu, mărci comerciale ilicite similare sau comerțul paralel ilicit și cu această subopțiune există un efect de descurajare pentru comercianți de a mai plasa pe piață bunuri eh, infracționale. Dar la această subopțiune pentru noi ar fi dificil de evaluat costul pentru administrație și comercianți, pentru că în prezent toate aceste informații nu sunt disponibile sau au caracter de confidențial. Cealaltă subopțiune pentru această problemă se extinde sfera de aplicare la toate încălcările de drepturi DPI existente acoperite de regulament, plus toate drepturile de proprietate intelectuală care sunt aparate în UE, dar nu sunt acoperite de regulament. Când am uitat la toate aceste drepturi suplimentare, am tras concluzia că nu ar duce la o schimbare radicală în tipul de intervenții vamale. Pentru că în prezent vedem că aproximativ 90% din intervențiile vamale se întâmplă în ce privește bunurile contrafăcute, unde încălcările sunt mai clare și ușor de evaluat. Dacă extindem sfera de aplicare a regulamentului la toate aceste drepturi, o să dea o șansă titularilor de drepturi să aibă o mai bună protecție a drepturilor lor, în loc de a vedea mărfurile eliberate de vama, pentru că vama nu poate să acționeze cu privire la acele drepturi. Am tras concluzia că vom prevedea o mai bună executare a drepturilor de pe INUE, facilitând și sarcina titularilor de drepturi, în loc de a se duce ei să vâneze bunurile pe piața unică prin diverse magazine, să poată să acționeze într-un singur punct la frontieră. Cea de-a doua problemă pe care am identificat-o în evaluarea de impact e faptul că procedurile administrative care există acum conform legislației sunt foarte greoaie pentru organele vamale și pentru titularii drepturilor. Deci am examinat două chestiuni concrete. Prima, procedurile simplificate de distrugere, o procedură care există acum în regulament, care este opțională, adică nu toate statele membre o implementează. Și această procedură permite distrugerea mărfurilor fără a exista proceduri în justiție inițiate de titularul drepturilor. Vedem că în prezent jumătate din cazuri în care sunt rețineri de către organele vamale ajung la tratament prin procedura simplificată. Deci vedem că ar fi necesar să asigurăm că această posibilitate e oferită în toate statele membre și să devină obligatorie. Și altă chestiune examinată, vânzarea mărfurilor a bunurilor respective prin internet și aici, după cum am spus, 50.000 de cazuri de reținere de anul trecut s-au întâmplat pe transportul poștal și considerăm că e necesar să facilităm uh, tratamentul administrativ al acestor cazuri. În cele mai multe cazuri e vorba de transporturi mici care conțin uh, unul sau două articole. Aici ne-am uitat la două opțiuni. Mai întâi să nu facem nimic, adică situația s-ar înrotăți în continuare la micile pachete, deci vama n-ar putea să facă față volumului și DP-urile n-ar mai fi deloc aparate în Uniunea Europeană. De asemenea, dacă nu facem nimic, dăm un avantaj competitiv companiilor stabilite în afara Uniunii Europene pentru că nu se va întreprinde nicio acțiune împotriva activității lor și pot trimite din străinătate produse pe piața Uniunii Europene, în timp ce companiile stabilite în Uniunea Europeană sunt uh, supuse unor mult mai multe controle. Dacă nu facem nimic, costul reținerii ar rămâne o povară pentru titularii de drepturi și procedurile în instanță îndelungată ar contribui la aceasta. Acesta era impactul opțiunii de a nu face nimic, dar ne-am uitat și la o altă opțiune și anume să propunem măsuri legislative care ar consta în a face această procedură de distrugere simplificată obligatorie în toate statele membre, ceea ce ar aduce o anumită armonizare în Uniunea Europeană în beneficiul tuturor titularilor de drepturi și al comercianților și ar reduce povara administrativă a reținerii până la pronunțarea unor decizii în statele membre unde această procedură nu există în prezent. Pentru micile transporturi, după cum am spus, propunem o procedură super simplificată pentru a reduce povara administrativă pentru organele vamale. Propunem ca în cazuri clare în care produsul e contrafăcut, vama să nu trebuiască să ia legătura cu titularul drepturilor, să trimită o scrisoare proprietarului mărfii și <clears throat> să ceară să spună dacă acceptă să trimită marfa la distrugere fără nicio penalizare și atunci mărfurile sunt trimise la distrugere. Ceea ce desigur se va face fără o incriminare a consumatorului care de multe ori reacționează de bună credință și trebuie să li se dea posibilitatea să abandoneze mărfurile fără să a se întreprinde ceva împotriva lor. Păi în ce privește aceste vânzări prin internet, ă, măsuri cu caracter legislativ care ar putea contribui să îmbunătățească situația, dar n-ar reduce povara administrativă a acestor proceduri foarte îndelungate care există în prezent. În fine, ne-am uitat la o a treia problemă, care este aceea că anumite aspecte ale procedurilor administrative ar putea fi interpretate într-o manieră care să ducă la o abordare dezechilibrată față de diversi factori implicați legitim. Și aici am considerat că, pe lângă consolidarea aplicării DPI, trebuie să ne ocupăm și de aspectul procedurilor care ar putea fi percepute ca fiind incorrecte față de comercianții legitimi. Una dintre primele probleme pe care le-am examinat aici a fost, după cum vi s-a explicat mai devreme, faptul că procedurile pot să afecteze micul tranzit de medicamente prin sau tranzitul lin de medicamente prin Uniunea Europeană. Ne-am ocupat aici de a trei variante, dar nu face nimic. Atunci nu rezolvăm disputele de la OMC, neclaritatea rămâne și apoi politica UE de acces la medicamente ar fi criticată în mod inutil. Ne-am uitat și la opțiunea măsurilor nelegislative ca linii directoare de interpretare, norme de interpretare care pot ajuta la aplicarea legislației, dar am considerat că s-ar putea să nu fie suficient pentru a soluționa și disputele de la OMC. În fine, ne-am uitat la ideea de a modifica legislația pentru a corecta incertitudinile și neclaritățile din legislația actuală și de a asigura că comerțul legitim de medicamente nu suferă. Prin această opțiune considerăm că am putea rezolva și disputa de la OMC. Ne-am uitat și la alte chestiuni legate de aceste probleme, cum ar fi dreptul de a fi audiat. E un principiu general al dreptului în Uniunea Europeană și alte state care nu este reflectat în regulamentul actual și am considerat că ar fi bine să introducem o prevedere pentru a clarifica modul în care se aplică acest drept în cazul acțiunilor vamale în reținerea mărfurilor pentru a da posibilitate persoanelor afectate să-și exprime punctul de vedere. And finally, we look... Și, în sfârșit, am uh, analizat modul de clarificare a procedurii privind uh, simplificarea, structura și domeniul său de aplicare pentru a asigura dreptul de apărare în cazul în care uh, autoritățile vamale hotărăsc să distrugă bunurile și procedurile simplificate pentru exprimarea acordului vis-a-vis de această distrugere. Și aici am analizat două opțiuni. Să facem nimic și atunci situația nesigură rămâne sau să uh, impunem măsuri legislative pentru a asigura uh, tratamentul corect al comercianților uh, legitimi. Aceasta este problema cu uh, evaluarea de impact și impactele pe care le-am analizat. Apoi, restul prezentării se referă mai mult la propunere. Nu o să intru acum în detalii. Vă sugerez să priviți acest, uh, acest diapozitiv privind elementele semnificative ale propunerii, care uh, ilustrează elementele pe care vi le-am prezentat deja, ilustrate în propunerea comisiei. Și apoi, pentru a vă facilita înțelegerea propunerii, avem aici o descriere a diverselor capitole ale propunerii dar uh, cred că vom avea ocazia să le prezentăm mai în detaliu, iar astăzi să ne uh, concentrăm pe problemele mai generale și pe valoarea de impact. Vă mulțumesc frumos! Uh, vă mulțumim și noi pentru că ați conturat puțin ideile de bază importante ale acestui document, pentru că este important să înțelegem puțin istoricul în care lucrăm și totodată dimensiunea internațională pe care uh, vom vrea să o analizăm mai în detaliu. Ați adus în discuție uh, problemele legate de OMC. Este o chestiune la care trebuie să fim uh, foarte atenți când vorbim despre schimbările pe care vrem să le mai facem în viitor. O să dau acum ocazia colegilor să uh, adreseze întrebări sau să-și uh, exprime observațiile cu privire la puncte specifice. O să încep cu domnul Kreutzmann și voi continua cu reprezentanții celorlalți grupuri, doamna Le Grip, doamna Șademose, doamna Rüle și poate și eu în numele grupului meu. Jorgen Kreitzmann, uh, vă rog pe dumneavoastră să începeți. Frau Kollegin Schaldemose hat ja schon Verdienste. Vă mulțumesc. Um, doamna uh, Schaldemose um, s-a implicat foarte mult în acest domeniu, mai ales din uh, perspectiva supravegherii pieței și o sprijin foarte mult în încercările ei. Dacă este să vedem acest uh, raport, putem să vedem um, cât de repede evoluează lucrurile. Um, s-a ajuns în anul, do- în anul 2010 la 80.000 de asemenea de cazuri și 84% din aceste cazuri de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală provin din um, China și India are un rol important din acest punct de vedere. Deci vedem unde sunt punctele um, importante. Uh, pe mine m-a interesat foarte mult ceea ce se uh, ceea ce s-a prezentat pe pagina 13, uh, unde este uh, prezentată situația fiecărui stat în parte și Germania și Regatul Unit se află um, în top. Și mă întreb aici dacă Germania și Regatul Unit supraveghează mai bine piața și celelalte state nu. Noi am, Cred că ar trebui să încercăm să ne asigurăm ca toate statele membre să fie mai uh, eficiente în acest punct de vedere. Știm foarte bine că supravegherea piețelor trebuie făcută de către statele membre. Și uh, acestea ar trebui să se angajeze în acest punct de vedere. Mie mi se pare uh, interesantă poziția uh, Greciei. Nu doresc să, să comentez prea mult pe marginea acestei situații. Cred că este foarte bine că, de fapt, Comisia a promis, a propus un regulament și nu o direct, directivă. Noi, de fapt, cred că ar fi foarte bine dacă am organiza o audiere pentru a asculta care este părerea tuturor factorilor uh, interesați în acest punct de vedere. titularul uh, drepturilor are dreptul de a face această cerere de distrugere a bunurilor și apoi trebuie să discutăm și despre costurile distrugerii acestor bunuri. Poate reușim să implicăm și pe alți, uh, China și India, de exemplu, la uh, purtarea acestor costuri. Acum, uh, care este situația dacă autoritățile uh, vamale fac o greșeală? Care este responsabilitatea acestor uh, autorități? Dacă se comandă ceva pe internet, de exemplu, banii sunt retrași din contul celor care a comandat lucrul, bunul respectiv nu mai ajunge la el pentru că este distrus. Deci ce se întâmplă în această situație? Cum putem proteja consumatorul? Uh, Pur și simplu mă gândesc acum la câteva întrebări, la câteva situații reale. În, în cazul, uh, cum putem să ne asigurăm că autoritățile vamale pot înțelege și situații foarte complexe, cum este, uh, de exemplu, cazul cu, ace- cu topografia uh, semiconductorilor, de exemplu. Uh, trebuie să ne asigurăm că nu, uh, nu punem obstacole în fața unui uh, comerț uh, le- legitim. Și cum ne putem asigura că aceste produse falsificate nu ajung pe piața internă? Procedura simplificată Uh, reprezintă o soluție, însă ce doresc să spun pentru a sumariza lucrurile? Vom avea ocazia să discutăm toate aceste lucruri în detaliu. Este foarte bine și cifrele ne arată foarte clar acest lucru. Este foarte bine așadar că din partea Comisiei vine această propunere de revizuire a regulamentului și uh, sunt însă convins de faptul că detaliile sunt uh, foarte importante. Trebuie să ținem seama de interesele consumatorilor, dar uh, trebuie să ținem seama în același timp de interesele titularilor de drepturi, uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Dacă este să vedem unde se întâmplă, unde se manifestă cele mai multe uh, probleme, vedem că, de exemplu, în uh, sectorul uh, producătorilor de țigări se întâmplă acest lucru, dar și în, la uh, jucării, uh, poșete și așa mai departe. Toate, această inițiativă este una foarte bine, uh, foarte bună, vom avea ocazia să uh, discutăm, dar este vorba de o temă legată de uh, protecția drepturilor consumatorilor, în același timp interesul companiilor este de a-și păstra bunurile, de a-și proteja bunurile în care au investit foarte multe uh, costuri. Până la ur- în unele cazuri, consumatorul are cel mai mult de, de pierdut în momentul în care uh, comandă un bun care se dovedește a fi falsificat consumatorul nu știe întotdeauna dacă a primit un bun uh, original sunt în regulă, le susțin, dar ajută ele dacă nu avem resurse suficiente în cadrul autorităților vamale pentru a pune în aplicare aceste noi reglementări, au statele membre suficiente resurse pentru a acoperi acest uh, domeniu? Pentru că dacă nu, atunci uh, noua legislație se poate să nu ajute. Avem nevoie de resurse pentru punerea în aplicare a acestor noi reglementări, dar uh, știți dacă statele membre sunt la curent cu această situație? Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc, doamnă Riule, aveți și noastră în observație? Aș dori să adresez și eu câteva întrebări comisiei. În primul rând, ați menționat trei probleme. Prima, Uh, unele DPI-uri nu sunt acoperite de acest uh, regulament. Aș dori să știu care dintre aceste DPI-uri nu sunt acoperite de regulamentul actual. Apoi, aș dori să mă leg de cele uh, spuse de doamna Șaldemose. Dacă lărgim scopul de aplicare, mă întreb dacă acest lucru este înțelept. Apoi am analizat statisticile voastre și uneori uh, ați spus pur și simplu altele, uh, alte produse care au o valoare foarte mare. Mă întreb care sunt aceste produse. Și apoi ați spus că veți include și uh, comerțul uh, paralel, care încă nu este acoperit de acest regulament. Este vorba de un volum foarte mare legat de uh, Uh, medicamente. Vă referiți la comerț paralel cu medicamente și mă întreb de ce acest lucru nu a fost acoperit până acum. Aș dori să primesc o, expli- o explicație și uh, pentru acest lucru. Vă mulțumesc. Thank you very much. Just, uh... Președintele, uh, mulțumesc. Vreau să adaug și eu câteva cuvinte la ce au spus colegii mei. Cred că unul dintre domeniile care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine lucrurile este să ne explicați din nou noile domenii majore asupra căruia se extinde domeniul de aplicare, pentru că uh, ne este un pic mai greu să înțelegem, fiindcă nu am lucrat la regulamentele anterioare. Și acesta va fi un element important al propunerii, după cum ați indicat și în studiul de impact. Și o Ideea este că uh, problemele de DPI au evoluat și uh, aspecte precum indicațiile geografice fac parte din această evoluție. Ne-ar fi util să ne prezentați uh, un uh, document, un grafic uh, ca să înțelegem uh, puțin cam care sunt detaliile acestui dosar. Și un alt lucru care mă interesează se referă la experiența pe care noi, ca și comisie, am avut-o. Am uh, făcut vizite la Rotterdam, în Anver, la Shanghai și a fost interesat să, interesant să vedem niște bunuri contrafăcute uh, confiscate de autoritățile vamale de acolo. Dar uh, instrumentele de evaluare a riscului, informațiile prealabile disponibile sunt importante pentru stabilirea uh, transporturilor uh, problematice și mă întreb dacă sunt aici elemente care vor ajuta autoritățile pentru a uh, colecta sau solicita informații pentru acest proces de evaluare a riscului. Uh, am fost și în India, vedeți, uh, am acoperit o parte destul de mare din lume, dar cu fiecare ocazie uh, autoritățile vamale ne-au vorbit despre instrumentele de evaluare a riscurilor și importanța de a avea informații prealabile pentru a putea um, selecta transporturi uh, din numărul foarte mare de containere pe care uh, le primesc și mă uitam în această propunere pentru a vedea dacă în, în acest nou regulament există domenii care să fie utile pentru autorități pentru a putea solicita uh, informații de la transportatori astfel încât să-și poată realiza evaluările. Și uh, legătura cu acest lucru se referă la informațiile de, uh, primite ulterior uh, recepționării bunurilor. Și am aflat că unii deținători de mărci comerciale au fost mult mai hotărâți să rezolve această problemă și au fost mult mai consecvenți în furnizarea de informații. Uh, astfel încât pentru a lua decizia de distrugere a transportului uh, s-au putut baza pe surse de informații mult mai solide. Nu am înțeles dacă există dispoziții noi pentru stabilirea unor cerințe de mai bună partajare a informațiilor sau eliberarea informațiilor. Uh, în ceea ce privește calendarul, știu că o problemă a fost că în unele cazuri uh, vămilor le-a fost destul de greu să primească un răspuns în timp util pentru a putea avea autorizația de distrugere a unui transport. Apoi se pune problema și cine plătește pentru distrugerea transportului dacă nu găsești pe cineva care să-l autorizeze. E vorba de aspecte practice care, din uh, experiențele noastre, uh, au fost raportate ca apărând uh, destul de des. Uh, în unele cazuri a fost destul de dificil să uh, găsim o paralelă între cadrul legislativ și problemele practice din teren. Mai dorește cineva să intervină înainte de a solicita răspunsul comisiei? Dacă nu, nu știu cineva la cuvântul mai întâi, dar um, vă rog să interveniți. Vă mulțumesc pentru întrebările pertinente și uh, importante pe care le-ați adresat. Cred că ați înțeles cu toții foarte bine care este problematica cu care ne confruntăm. O să răspund mai întâi domnului Kreutzmann. Așteptăm cu nerăbdare uh, discuțiile detaliate cu dumneavoastră cu privire la nucleul propunerii și sper să avem ocazia să vă prezentăm mai în detaliu propunerea în sine pentru a înțelege uh, cum abordăm toate îngrijorările menționate de dumneavoastră. Sigur că vă stăm la dispoziție pentru a vă furniza orice informații uh, vă sunt necesare. De asemenea, problematica protecției consumatorilor, uh, pe de o parte, și interesul afacerilor, pe de altă parte, stă la baza tuturor activităților noastre de pregătire a acestei propuneri și înțeleg de la, din comentariul doamnei Șaldemose, Mose că, desigur, uh, interesul consumatorului este pe primul loc. El are libertatea de a cumpăra bunuri pe internet și are dreptul să îi se livreze respectivele bunuri. Dar totodată se pune și problema sănătății și a siguranței sale și trebuie să înțelegem că uneori consumatorii pot fi înșelați pentru că ei cred că cumpără un produs veritabil și nu asta se întâmplă. Desigur, există și interesul agenților economici, pentru că întregul uh, scop al uh, protecției drepturilor de proprietate intelectuală este să susținem creativitatea și dezvoltarea economiei europene. Deci, interesele uh, companiilor sunt foarte mult avute în vedere la fel ca și interesele comercianților, care au și ei un rol și o greutate în economia europeană Europeană. Doamna Șaldemos a întrebat uh, dacă statele membre cunosc faptul că foarte multe produse vin pe cale poștală. Statisticile sunt uh, comunicate administrațiilor vamale, deci ele știu foarte bine care este situația și trebuie să vă spun că ele, chiar ele ne-au îndemnat să vedem care este problema cu aceste transporturi poștale și am înțeles așa că e vorba de o provocare majoră pentru că în oficiile poștale nu sunt foarte mulți ofițeri vamali și avem aceste proceduri foarte împovărătoare care le fac munca foarte dificilă. Prin urmare, statele membre știu foarte bine care este situația și sper ca și Consiliul să ne susțină propunerile de simplificare a vieții a ofițerilor vamali. Apoi ați spus problema resurselor existente uh, în cadrul autorităților vămale. Este un lucru care nu ține de competența Comisiei. Dar o să fac acum legătura cu observația uh, domnului Harbour și anume că, într-adevăr, astăzi nu uh, putem uh, deschide toate containerele care susțin în Uniunea Europeană și de aceea ne bazăm foarte mult pe analiza de risc. Uh, și sper ca acesta să fie instrumentul care să asigure viitorul activităților vamale. De aceea, gestionarea riscului este o prioritate majoră a Comisiei și a Digitax Sud. Și, ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, vis-a-vis -vis de acest aspect uh, specific, în propunerea legislativă există câteva elemente introduse pentru a ne asigura că vămile au informațiile necesare. Veți vedea în capitolul privind solicitarea de acțiune prin comenzi uh, și atunci când aceste cereri sunt uh, completate, se specifică foarte clar informațiile pe care trebuie să le prezinte. Trebuie să facă o descriere foarte clară a produselor